condițiile de securitate vor fi îndeplinite, vom relua proiectele care au fost uh, suspendate uh, pentru moment în partea de nord a Mali. Dali. Mulțumesc, domnule comisar Dali. În încheierea dezbaterii au fost înaintate următoarele uh, șapte propuneri de rezoluție din partea ECR, EFD, din partea verzilor, SND, ALDE, PPE și GUE. Dezbaterea este cu aceasta încheiată, iar votul va avea loc după dezbaterile care au loc în această după-amiază. Următorul caz se referă la cazurile de impunitate în Filipine. În primul rând vor lua cuvântul autorii și începe domnul Cernetchi cu un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. Nu e pentru prima oară că Parlamentul European este obligat să vorbească în apărarea drepturilor omului, drepturilor omului în această regiune din Asia și mai ales în această regiune. Asta înseamnă că situația este una recurentă, dar asta nu înseamnă că noi suntem fără putere. Trebuie să vorbim despre această situație și avem exemple care dovedesc că eforturile noastre au dus la rezultate pozitive, de exemplu în Egipt. Așadar, nu putem decât să sperăm că și în cazul Filipinelor situația se va îmbunătăți ca rezultat a implicării noastre. Situația este absolut uh, inacceptabilă și standardele drepturilor omului sunt încălcate și cred că Parlamentul European ar trebui să uh, treacă dincolo de diviziunile politice în această chestiune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cernescu. Urmează acum, pentru două minute, domnul Romeva Irueda. Thank you, President. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Este un fapt faptul că execuțiile extrajudiciare și uh, disparițiile forțate au uh, scăzut ca număr de când domnul Achino a preluat președinția în 2010. Cu toate acestea, guvernul nu combate suficient această impunitate răspândită peste tot. Și acest lucru trebuie să mai progreseze. Trebuie să Eh, ne gândim la uh, familia lui Esmail Amil Enon și la ceilalți martori care uh, există în cazul Maghindanao. Aici există multe probleme și trebuie să ne gândim cum putem să îmbunătățim lucrurile, uh, de asemenea capacitatea de uh, Uh, desfășurare a proceselor. Numărul de execuții a scăzut, dar cu toate acestea, uh, așa cum s-a spus și până acum, trebuie făcute mult mai multe lucruri pentru a îi proteja pe apărători. Trebuie să ne exprimăm uh, îngrijorarea că utilizarea torturii și a violenței în închisori este în continuare foarte răspândită iar autoritățile filipineze trebuie să își înmulțească eforturile astfel încât violențele să scadă, iar procesele începute în trecut să fie duse la bun sfârșit. Uh, răul tratament al familiilor, familiilor uh, trebuie să înceteze, iar cei uh, care sunt în închisoare trebuie să beneficieze de tratament medical și compensări corespunzătoare. Acțiunile guvernamentale trebuie să acționeze astfel încât orice activități ale armatelor private sau ale forțelor paramilitare să fie blocate. De asemenea, este foarte important să se revoce imediat Ordinul Executiv 546 pentru a interzice armatele private. Am discutat despre acest subiect ani de zile și așteptam de la noul guvern un nou, uh, o, nouă cale de acțiune. Atâta timp cât nu observăm rezultate, probabil că acesta va fi un subiect recurent pe ordinea noastră de zi și în anii următori. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Romeva Irueda. Urmează doamna Oiuland, un minut. President. Mulțumesc, doamna președinte. Deși în ultimii ani eh, violențele politice au scăzut ca frecvență în Filipine, uciderea a patru jurnaliști și masacrul de la Macoindanao dovedesc că e nevoie de mai multe acțiuni pentru a lupta împotriva impunității în asasinatele extrajudiciare și dispariții. Președintele Achino și-a exprimat uh, angajamentul față de drepturile omului, buna guvernanță și luptă împotriva corupției. Și administrația sa a făcut îmbunătățiri care merită remarcate. Pentru a păstra progresele, îl încurajez pe el și pe guvernul uh, Filipinelor să ia măsuri pentru a proteja persoanele implicate în investigații și procese actuale, ca și pe jurnaliști și apărătorii drepturilor omului. Vinovații pentru asasinate extrajudiciare din trecut, pentru dispariții și tortură, trebuie să fie uh, aduși în fața justiției, mai ales cei implicați în masacrul de la Magoindanao, în care 58 de persoane au fost ucise. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Oiuland. Urmează acum pentru un minut domnul Poselt. Președinte. Domnule președinte, 72 de armate private și o cultură a impunității. Acestea devin tot mai greu de suportat. Este o situație catastrofală atunci când statele, chiar state democratice, uh, încă operează și practică pedepsa capitală. Dar să mai existe și armate private, acest lucru este inacceptabil și trebuie combătut. Guvernul Achino, într-adevăr, face eforturi și observăm aceste lucruri și să văd și primele rezultate. Însă, aceste eforturi trebuie înmulțite și, de asemenea, trebuie intensificate programele de protecție a martorilor, pentru că multe dintre aceste armate private lucrează cu servicii secrete și uh, ele sunt corupte și au legături cu criminalitatea uh, de aceea uh, ar fi bine să se acționeze pe această direcție pentru a nu mai sta atâtea probleme în Filipine și pentru ca acest stat să se întoarcă pas cu pas către statul de drept. Pentru că este un stat care are un potențial bun, un stat ce ar putea să fie bogat, de aceea statul de drept uh, este foarte important și trebuie redobândit în Filipine. Mulțumesc, domnule Posselt. Urmează acum doamna Vergia, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În Filipine, ONG-urile continuă să raporteze despre cazurile de torturi, de execuții extrajudiciare, de dispariții, uh, mai ales în cadrul jurnaliștilor și militanților de stânga. Numărul acestor asasinate pare să scadă, însă pentru Reporteri Fără Frontiere, Filipinele sunt totuși una din uh, țările care respectă cel mai puțin libertatea presei climatul uh, permite și facilitează impunitatea mai ales a militarilor. Au fost anunțate reforme, a fost ratificat statutul de la Roma, uh, s-a demarat uh, procesul um, autorilor masacrilor de la Maguindanao, um, unde au fost asasinați foarte mulți jurnaliști. Putem să ne felicităm pentru aceste lucruri, însă, din păcate, rezultatele întârzie. Um, și vedem acest lucru și prin um, uciderea absolut uh, abominabilă a lui Esmail Amil Enog, care a fost um, dezmembrat. Este vorba despre al treilea martor al masacrului de la Maguindanao care este asasinat.

Mulțumesc, Urmează acum doamna Șache, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Domnul uh, președinte Achino a spus că uh, drepturile omului, bună guvernanță uh, și combaterea corupției vor reprezenta niște priorități. Se vor lua măsuri împotriva execuțiilor extrajudiciare și a disparițiilor forțate. Aceasta este o declarație pozitivă pe care o salutăm și salutăm de asemenea și um, acordul recentă ratificare de către Filipina a statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale. Suntem îngrijorați în ceea ce privește statul de impunitate din Filipine. Sunt omorâți martori și jurnaliști. Și Filipina este una dintre cele mai uh, periculoase țări pentru uh, jurnaliști. Sunt uh, necesare programe de protecție a martorilor, a judecătorilor și a procurorilor care sunt implicați în pro- investigarea unor procese sensibile. Trebuie transmis un semnal clar tuturor celor care uh, practic aceste execuții extrajudiciare, iar responsabilii trebuie aduși în fața justiției, inclusiv uh, responsabili de în rang înalt, cum ar fi comandanții uh, fracțiunilor paramilitare. Guvernul Filipinelor uh, trebuie să invite uh, raport, uh, raportorul special pe, al ONU pentru a investiga situația drepturilor omului de la fața locului, iar ONU este dispusă să ajute cu, prin programul Justiția pentru Toți, uh, la fel și Uniunea Europeană, uh, program prin intermediul căruia a alocat 10 milioane de euro pentru perioada 2012-2015. Mulțumesc, domnule Șache. Urmează domnul Pașca. Un minut. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, sunt uh, sigur și sunt uh, convins că structurile administrative prea slabe și interconectarea intereselor armatei și uh, cele ale guvernului constituie două din motivele pentru care această situație uh, de impunitate continuă să se manifeste în Filipine. Este de neconceput pentru lumea civilizată ca o administrație de stat să permită grupurilor armate private să uh, asume misiunile de securitate ale țării. Guvernul pretinde că nu este responsabil pentru activitatea acestor armate, acestor miliții private și totuși guvernul este răspunsător și acest uh, joc al președintelui Aquino este o dovadă de aroganță pe care nu putem să o acceptăm. Trebuie să cerem guvernului Filipinelor să-și asume obligația obligațiile, să le reamintim că sunt responsabili de execuțiile extrajudicioare din această țară. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pașca! Aceștia au fost oratorii numele grupurilor parlamentare și acum urmează celelalte luări de cuvânt, domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum s-a spus, situația în Filipine nu e foarte plăcută și nu e prima dată când a trebuit să o discutăm aici în Parlament. crimele care s-au produs uh, fără încetare uh, nu sunt acceptabile. 59 de jurnaliști au fost uciși și faptul că foarte puține uh, persoane au fost condamnate pentru acesta este de asemenea îngrijorător și spune multe despre sistemul judiciar din Filipine. Drept rezultat, nu este surprinzător că la un an și jumătate după ce președintele Aquino a intrat în funcție, a existat un marș de protest care și se spunea 500 de zile de la masacru este timpul ca Achinu să acționeze. Sigur, trebuie să spunem că au fost un îmbunătățiri sub actualul președinte, dar nu e suficient și trebuie să facem presiunea asupra lui ca să se termine cu impunitatea membrilor poliției și armatei, să se încheie corupția și mai ales violența împotriva martorilor. Mulțumesc! Dragă colegi, Mulțumesc, domnule Kelly. Urmează uh, domnul Gering de Ödenborg. Panie Przewodniczący. Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości Mulțumesc mult. funkcjonują prawidłowo, co potwierdziła... Uh, justiția uh, nu funcționează bine în Filipine, iar Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a confirmat acest lucru acum nu multă vreme. Nivelul opresiunii și violența împotriva copiilor a luat proporții. Raportul ONU atrage atenția asupra unui eveniment din octombrie 2009 când bărbați armați dintr-un clan, din clanul Ampatuan, au organizat o ambuscadă pentru a ataca un politician local. În consecință, multă lume a fost omorâtă, inclusiv jurnaliști străini a fost inițiată o investigație, ceva mai târziu, însă violența merge mână în mână cu lipsa de transparență în cadrul sistemului judiciar. De aceea, Filipine nu trebuie să uh, renunțe la a face eforturi pentru ca legea să fie vizibilă, să devină vizibilă în această țară. Mulțumesc. Urmează acum pentru un minut domnul Paleckis. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. De la uciderile a 58 de persoane în uh, provincia Manghindanao, autorii acestor acte, reprezentanții clanului Ampatuan, continuă să ocupe poziții importante în administrația acestei provincii și să întrețină o miliție privată care este formată din sute de oameni armați, uh, care, înarmați, care continuă să mutileze și să ucidă orice opoziție. avem de-a face cu un uh, semnal foarte îngrijorător la adresa autorităților din Filipine. Uh, cerem autorităților din Filipine să interzică existența acestor miliții private și să aresteze cât mai rapid orice persoane suspectate de a fi participat la aceste crime. De asemenea, trebuie asigurată protecția martorilor care participă la aceste procese judiciare. Mulțumesc, domnule Paleschis. Cu aceasta am încheiat lista de oratori și trecem acum la procedura Catch the Eye. Îi dau în primul rând cuvântul domnului Silvestris. Il masacro di Manguin... Masacrul de la Manguindanao, care s-a produs în 2009, uh, s-a produs asupra unor persoane care doreau să candideze la Consiliul Local dintr-un oraș filipinez. 58 de oameni au fost uciși, candidați, rude, jurnaliști, avocați, asistenți și conducători auto. Lucrul cel mai incredibil este că nu s-a putut face dreptate și în lipsa din cauza independenței organelor judiciare și uh, 25 uh, de capete de acuzare au fost uh, emise împotriva Uh, șefului asasinilor, dar uh, cu toate acestea, fiind vorba de o familie omnipotentă în acel teritoriu, persoanele dispuse să depună mărturie împotriva acestea într-o sală de tribunal au fost puține și multe dintre ele au fost uh, eliminate. Cerem ca justiția să se poată face uh, corespunzător și Filipinele să uh, ratifice tratatele, umane, uh, tratatele internaționale să respecte dreptul român în totalitate. Mulțumesc, domnule Silvestris. Acum, domnul Repo, un minut. Arvoisa puhemies. Mulțumesc. Impunitatea și corupția sunt o problemă tot mai mare în Filipine. Există de multă vreme corupție și investitorii străini uh, sunt ținuți departe de această țară din acest motiv. În Manguindanao, în 2009, a avut loc masacrul respectiv, iar martorii implicați sunt omorâți încet, încet. Și aceasta este o rușine pentru sistemul judiciar de acolo. Filipine trebuie să uh, acționeze conform prevederilor internaționale, trebuie să fie uh, protejați martorii și familiile acestora. De aceea solicit ca EAD să urmărească evoluțiile din Filipine și, de asemenea, situația judiciară de acolo. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Repo. Urmează domnul Tavares. Mulțumesc, domnule președinte. Nu este prima dată când am vorbit, de, când vorbim despre masacrul din Maguindanao în Parlamentul European. Am discutat deja despre asta în 2010. Uh, peste 50 de persoane și-au pierdut viața în Filipine în momentul în care au susținut un candidat uh, uh la alegerile de acolo și o mare parte din ei erau jurnaliști. Uh, Asta s-a întâmplat în 2010, însă între timp, uh, odată cu numărul destul de mare de martori care a trebuit uh, audiat, uh, procesul nu a avansat foarte mult, iar președintele Aquino a promis că lucrurile se vor îmbunătăți, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Comunitatea internațională trebuie să spună foarte clar filipinelor că trebuie să înainteze cu acest proces și dacă nu sunt în stare să facă asta, pot să predea cazul unui um, tribunal internațional. Există peste 60 de miliții private în această parte a lumii, iar comunitatea internațională trebuie să uh, intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Tavares. Urmează domnul Tenoc. Intervenție fără microfon. Uh, microfon. Micro. It's on. It's on, Mr. President și eu vreau să-mi exprim uh, îngrijorarea față de această atitudine de impunitate a criminalilor care se manifestă în uh, Filipine. Extrem de îngrijorătoare a fost masacrarea celor 58 de jurnaliști și uh, apărători ai drepturilor omului în Maguindanao în 2009. Acest eveniment tragic arată mm, cum guvernul de la Manila prezidează peste o cultură de intimidare, crime, și corupție. Filipinele sunt cam aproape la același nivel cu Somalia în ce privește libertatea presei. Prin urmare, și eu uh, uh, îi cer președintele Achino să respecte angajamentul țării sale față de statul de drept și respectarea drepturilor omului și poate ar trebui să creeze un program de protecție a martorilor și de asemenea să lupte cu putere pentru a elimina uh, dis- disparițiile forțate și hărțuirea opoziției politice în această frumoasă țară. Mulțumesc, domnule Tannock, și acum în încheierea procedurii CHTI, doamna Corola. Mulțumesc, domnule președinte. Impunitatea înflorește în Filipine. Iar în ceea ce privește cazul Esmail Amil Enoch, corpul acestuia dezmembrat a fost găsit și acest lucru este îngrozitor. Acesta era unul dintre cei mai importanti martori ai masacrului din Maghindanao și este cea, deja cea de-a treia victimă din acest proces. Există mai multe uh, rapoarte privind asemenea întâmplări în ultimii ani uh, Însă, de, când, de la venirea la puterea președintelui Achino, au fost condamnate puține persoane responsabile de asemenea acte violente. Odată cu ratificarea de către Filipine a statutului de la Roma, uh, lucrurile mm, au evoluat, însă acest statut trebuie să fie și respectat. Lucrurile trebuie să se îmbunătățească și, de asemenea, uh, comportamentul de vot față de Siria trebuie să se schimbe. Este de înțeles acum că impunitatea nu poate fi acceptată pur și simplu. Mulțumesc, doamna Corola. În încheierea dezbaterii, în numele Comisiei, domnul comisar Dali. Mr. President, honorable member, Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, the issue of impunity extrajudicial. Problema impunității pentru crimele extrajudiciare și a disparițiilor forțate. Toate acestea, în păcate, sunt chestiuni care există de mult în Filipine și uh, toată lumea știe asta. De aceea, pentru Uniunea Europeană, susținerea față de reforma sectorului justiției și lupta împotriva impunității în ce privește asasinatele extrajudiciare, tortura și disparițiile forțate sunt probleme cheie pe agenda drepturilor omului. Acum două săptămâni numai, uh, Uniunea Europeană, prin statele membre în Consiliul uh, Drepturilor Omului de la Națiunile Unite, a participat la uh, revizuirea, uh, analiza situației, periodică a situației din Filipine. Și uh, torturile, crimele extrajudiciare și lipsa unui program de protecție a martorilor au fost printre principalele preocupări exprimate în această a doua rundă a procesului de analiză. Uh, în acest uh, for, guvernul a prezentat, guvernul filipinez a prezentat agenda sa pentru drepturile omului și progresele înregistrate de la ultima rundă din 2008. După cum știți, am încurajat administrația președintelui Achino să crească viteza procesului uh, juridic al celor care uh, comit aceste crime extrajudiciare și inclusiv pe cei responsabili pentru masacrul de la Guindanaio și să creeze un, măsur, uh, un set de măsuri care să prevină să se mai întâmple vreodată așa ceva. Au fost multe încercări de a aborda această problemă și direcția uh, stabilită de președintele Achino este cea bună. Toți salutăm angajamentul și progresele făcute de administrația Achino în ce privește drepturile omului, lupta împotriva culturii impunității și respectul uh, față de statul de drept în Filipine ratificarea statutului de la Roma și a protocolului Convenției împotriva uh, torturii și altor uh, tratamente degradante reprezintă excelenți pași înainte. Totuși, e nevoie să se facă mai multe progrese. Lipsa de încredere publică este o problemă endemică, politică și structurală. De aceea îl încurajăm pe președintele Achino nu doar să abordeze problema corupției și fraudei administrațiilor precedente, dar de asemenea să lupte împotriva impunității. Suntem încurajați de cererile guvernului filipinez pentru asistență din partea Uniunii Europene. Am răspuns la programul, cu programul de susținere a justiției, susținere asistență tehnică și întărirea capacității instituționale în zona judiciară acest program EpiJust a dus la o scădere a uh, crimelor extrajudiciare și disparițiilor de la 300 de cazuri în 2006 la 3 în 2011. De asemenea, a crescut calitatea investigațiilor de crimă și răpire și o creștere a numărului de cazuri uh, de la procuraturi. Dați-mi să vă asigur că Uniunea Europeană va continua să coopereze activ cu Filipinele în ce privește problema drepturilor omului și mai ales în sectorul justiției pentru a lupta cu impunitatea. Recent am aprobat un program de 10 milioane de euro care se va baza pe ceea ce a realizat deja programul IPJAS pentru întărirea sistemului uh, justiției penale. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Dali. În încheierea dezbaterii au fost înaintate per total șapte propuneri de rezoluție. Cu aceasta dezbaterea este încheiată, iar uh, votul va avea loc după următoarea dezbatere. Urmează acum dezbaterea privind situația minorităților etnice.